Der Präsident. So, die Sitzung ist wieder. Reluăm lucrările ședinței, procesul verbal al ședinței de ieri și textele adoptate sunt disponibile. Aveți obiecții? Nu e cazul. Considerăm în felul acesta că procesul verbal a fost adoptat.